Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow me to open today. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Voi deschide reuniunea regii de astăzi. We'll begin with the adoption of the... Vom începe cu adoptarea ordinii de zi. Putem uh, să o considerăm adoptată sau există comentarii? Dacă nu, mulțumesc. Deci, uh, ordinea de zi este considerată uh, adoptată. La comunicări ale președintei nu am nimic special să vă comunic. Al treilea punct pe ordinea noastră de zi este un schimb de opinii privind tipologiile teritoriilor. Pentru pentru a îmbunătăți uh, și a răspunde la nevoile părților interesate, Eurostat publică statistici privind uh, tipologiile teritoriale. Regulamentul actual NUT nu acoperă încă aceste tipologii teritoriale, iar subiectul este discutat la ora actuală în propunerea Comisiei. Propunerea Comisiei Europene este una tehnică și dorește să recunoască în mod juridic tipologiile existente deja. Am solicitat Comisiei Europene să ne prezinte aspectele cheie ale propunerii. Vom începe discuția printr-o introducere din partea Comisiei Europene, iar apoi voi da cuvântul raportorilor din umbră pentru raportorului și raportorilor din umbră uh, pentru întrebări, raportorul fiind eu. Voi păi începe cu domnul Müller de la Comisia Europeană. Aveți cuvântul. Mă numesc Günther Schäfer de la Comisia Europeană. Sunt șef de unitate care se ocupă de acest uh, subiect. Am dorit să vă mulțumim foarte mult pentru invitația la această reuniune. Este foarte important pentru noi să uh, vedem că această propunere privind tipologiile teritoriale este discutată uh, în ceea ce privește contextul. De mai mulți ani lucrăm la tipologii. După cum uh, vă închipuiți, nu este întotdeauna foarte uh, ușor uh, să, abor- să discuți o, despre o, o regiune individuală. Dar din punct de vedere al politicilor, discutăm despre tipuri de regiuni, regiuni rurale, regiuni maritime și așa mai departe. Aceste tipologii sunt deja foarte mult folosite și avem nevoie de ele uh, pentru scopuri statistice, pentru a face diferențe, uh, spre exemplu, între aspecte economice și sociale în zone urbane uh, și zone rurale și așa mai departe. Am folosit aceste tipologii de o bună bucată de vreme, uh, sunt consolidate, îmbunătățite și deja se folosesc în practică de o serie întreagă de direcții generale, dar și în uh, context general. După cum ați spus deja, sunt un fel de adăugire la regulamentul NUTS un uh, sistem uh, foarte consolidat, uh, utilizat, unul mai degrabă politic, nu numai statistic. Deci, um, acest regulament este a, deja folosit pentru a discuta despre regiunile europene. Tipologiile am început să le consolidăm și sunt cele folosite de-a lungul anilor în diferite contexte. Am, rest, ne-am, re, am restrâns lista la câteva, câțiva candidați, să spun așa, avem, um, ce vor fi um, abordate, abordați uh, în um, diferite versiuni ale textului. Am avut contact, contacte cu experți din statele membre și nu numai pentru a consolida tipologiile pe care le folosim. Sperăm ca acest regulament să promoveze utilizarea acestor tipologii uh, și sperăm că va permite să descrie mai clar uh, situația socioeconomică din Uniune. Și sperăm că vor contribui și la uh, proiectarea, la crearea unor intervenții uh, poli de politici uh, bine țintite în Uniunea Europeană. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum domnul Müller. Doriți să interveniți sau atât? Da, atât, în principiu. Cred că Aspectele principale sunt că vorbim deja despre subiecte pe care le folosim deja și uh, că deja agregăm date pe baza acestor clasificări. Centre urbane, zone rurale, zone costiere și așa mai departe. Dorim să uh, standardizăm aceste tipologii astfel încât toată lumea să vorbească despre același lucru. OCDE folosește metode, metode similare. O parte dintre aceste metode le-am stabilit împreună cu OCDE. Încercăm și să găsim o definiție armonizată a uh, orașelor și a uh, zonelor uh, urbane. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Am luat o decizie la reuniunea coordonatorilor de a urma o procedură simplificată la acest dosar. De aceea eu sunt raportor. Aș dori să menționez uh, câteva lucruri despre acest dosar. În primul rând, uh, propunerea are ca scop să se creeze definiții mai clare a diferitelor tipuri de unități geografice pentru scopuri statistice. Definițiile au fost dezvoltate în cooperare cu pentru, împreună cu OCDE um, și s-a oferit acestor definiții un context internațional. O parte importantă a clasificărilor este um, definiția orașelor, orașul, orașul extins și zona urbană funcțională. Metodologiile pentru, folosite aici vor fi foarte importante pentru scopuri statistice. Am investit eforturi speciale în agenda urbană și considerăm că este cât se poate de important să avem o bază statistică pentru toate deciziile luate în ceea ce privește orașele și dimensiunile urbane în Uniunea Europeană. Propunerea ar face posibil să se, agreze, să se, ag, să se facă o agregare a uh, diferitelor clasificări. De exemplu, s-ar putea compara um, PIB-ul um, în zone urbane și rurale și nu numai. Asta include stabilirea definițiilor clare și a criteriilor de departajare pentru diferitele tipologii, uh, asigurarea aplicării transparente și armonizate a acestor uh, definiții la nivelul UE și în statele membre. În plus, propunerea conține prevederi care permit Comisiei să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat din TFUE Modi regulamentul modificat va asigura o aplicare armonizată și va permite comparații um, la nivelul întregii Uniunii, Euro Uniunii Europene, ceea ce va permite acesteia să țintească mai bine politicile. Propunerea conține câteva detalii care mi se par foarte importante pentru unele din politicile specifice de la regii, în special pentru zonele urbane, de asemenea regiunile rurale, dar și uh, diferențele dintre acestea. Sprijin în calitate de raportor această propunere și cred că putem să urmăm uh, propune, um, procedura propusă. Dacă există uh, comentarii din partea raportorilor din umbră sau din partea membrilor regii, Vă rog, aveți cuvântul. Miss Maletic, the floor is yours. Doamnă aveți cuvântul. Doriți să interveniți? Nu? În regulă? Domnul Omarji nu e aici, domnul Rope nu e aici. Nu e nimeni. Nu există întrebări, totul este clar. Aveți întrebări? Se pare că nu este cazul. Mulțumesc foarte mult, domnilor. Deci, putem continua astfel cu procedura. Mulțumesc foarte mult! Următorul punct pe ordinea noastră de zi este prezentarea documentului de lucru al serviciilor Comisiei privind valoarea adăugată a condiți condiționalității exante în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene. Condițiile ex ante, așa numite, sau mai pe scurt precondițiile, au ca scop să ne asigurăm că cadrul de politici și cadrul administrativ și instituțional, și instituțional promovează o cheltuire a fondurilor publice eficientă și eficace. Majoritatea condițiilor exante au fost îndeplinite la începutul programei de pro, perioadei de programare, s-au um, stabilit planuri de acțiune pentru ca acestea să fie cu totul îndeplinite până la finalul lui 2016, însă mai sunt câteva condiții exante neîndeplinite de către statele membre. Ca de obicei, voi da cuvântul Comisiei pentru o prezentare inițială, nu mai mult de 15 minute, iar apoi voi invita participanți, uh, membrii Comisiei Regii să participe la discuție. Domnul Grant ne va ține prezentarea. Îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru invitația adresată uh, și pentru a prezenta documentul de lucru al Comisiei. Am să vă prezint pe scurt condițiile, condiționalitățile exante având în vedere faptul că s-a ținut un workshop în noiembrie cu Parlamentul European, uh, nu am să intru foarte mult în detalii. Apoi voi parcurge câteva dintre beneficiile acestor uh, condiții exante, așa numite ex-ac, și apoi voi face o descriere uh, pe scurt a învățămintelor pe care le-am tras deja. În primul rând, Documentul de lucru al Comisiei se bazează pe experiența Comisiei de până acum și pe contacte cu autoritățile de management, contacte zilnice. După cum ați spus și noastră, doamnă președinte, majoritatea condițiilor exante au fost deja îndeplinite, iar uh, experiența noastră din comisie și, avem multă experiență în comisie în, în, din acest punct de vedere. Ne-am bazat și pe un studiu privind implementarea condițiilor exante în, program, în etapa de programare. Avem uh, concluzii preliminare. Și avem de asemenea un studiu privind uh, fondurile de investiții strategice. Uh, după cum ați spus, um, condiționalitățile exante au fost una dintre um, reformele cheie pentru politica de coeziune 2014-2020. S-a recunoscut că investițiile publice și rezultatele lor depind de respectarea unor condiții uh, administrative și instituționalitate. 48 de condiționalități aplicabile fondurilor ESI, deci de investiții strategice, și 36 aplicabile fondurilor de coeziune. Nu le voi parcurge, dar cred că le cunoașteți foarte bine. Aproximativ, de, aproximativ 75% au fost îndeplinite la momentul adopției, peste 800 de planuri de acțiune au fost incluse în programe, iar acum suntem la 86% din condiționalități exante îndeplinite. Um, obiectivul este unul schimbător, însă statele membre au uh, termen final iunie 2017 pentru programe de raportare pentru programe și pentru acorduri de parteneriat. Deci, cel târziu aici vom putea vedea în care este situația cu respectarea și îndeplinirea condițiilor. Bineînțeles că sperăm că, ca toate condiționalitățile exante să fie uh, Uh, îndeplinite până atunci, dar după cum știți, uh, regulamentul prevede uh, posibilitatea suspendării plăților în cazul în care dacă în cazul în care aceste condiții nu au fost respectate. Trecând la tipurile de beneficii, cinci tipuri au fost identificate. În primul rând, îmbunătățirea mediului de investiție în Uniunea Europeană, în general, apoi sprijinirea schimbărilor structurale și implementarea recomandărilor, recomandărilor specifice pentru fiecare țară, accelerarea trans punerii și implementării achiului comunitar, o mai bună țintire și sprijin din partea fondurilor de investiții strategice și o mai bună uh, capacitate de coordonare administrativă. Unele dintre, înainte să trec la enumerare sau la, la mai multe detalii pentru fiecare tip de beneficiu, aș vrea să spun că una dintre concluziile principale ale studiului privind uh, respectarea condiționalităților ex ante în etapa de programare a fost că dacă nu ar fi existat aceste condiții ex ante, unele dintre reforme nu s-ar fi făcut sau uh, s-ar fi făcut uh, într-un ritm mult mai lent. Trecând mai departe la diferitele tipuri de beneficii, uh, noi sperăm că documentul oferă multe mm, exemple prezentate foarte pe scurt. Deci dacă nu ați parcurs documentul, vă invit să o faceți, mai ales căsuțele în care este prezentat ce a făcut fiecare uh, stat membru. Aici am să vă uh, dau doar câteva dintre aceste exemple pentru a um, sublinia um, argumentele din document. Deci îmbunătățirea mediului de investiții în UE. Am avut senzația în trecut că există o barieră în calea investițiilor, bariere fie orizontale, um, ajutor de stat, um, achiziții publice, uh, Small Business Act și uh, bariere ce țin de uh, sector. Deci am dat uh, exemplul României aici, unui uh, nou cadru juridic și o, um, crearea unei noi agenții uh, pentru achiziții publice. În alte țări s-a introdus un test pentru IMM-uri. Doar câteva exemple, însă documentul are un tabel întreg cu exemple a tot ceea ce s-a făcut însă esențial este că îmbunătățim mediul de investiții în Uniunea Europeană. Aceste schimbări, chiar dacă se axează pe fondurile de investiții strategice, uh, au un efect dincolo uh, de asta. În achizițiile publice, de exemplu, acest lucru se aplică și uh, fondurilor naționale, Um, la fel și reformele în ceea ce privește IMM-urile. În, timp, în timpul studiului am, ne-am dat seama că aceste condiționalități sunt catalizator pentru reforme într-o serie întreagă de domenii. După cum am spus, în document sunt mult mai multe exemple decât am eu aici Uh, s-au făcut, de exemplu, hărți de, în ceea ce privește nevoile de îngrijire de sănătate. Deci uh, au fost proiecte în educație, transport, uh, sănătate. Beneficiile au fost extinse și au permis, au ajutat și la aplicarea recomandărilor specifice pentru fiecare țară. Aici cei care au făcut studiul au avut senzația că unul dintre beneficii a fost accelerarea unor reforme care ar fi fost oricum uh, aplicate, doar că mai încet. E bine, o serie întreagă de condiții exante au avut ca scop uh, ca legislația UE uh, uh, relevantă pentru aceste fonduri să fie, uh, exist, să existe în statele membre, exemple, de exemple um, exemple fiind eficiența energetică, directiva privind clădirile, transportul în mai multe state membre și am primit informații cum că reformele au fost accelerate în urma acestor condiții exante. De exemplu, în um, Cipru, Spania și Italia s-au adoptat planuri de gestionare a deșeurilor, iar într-o serie întreagă de state s-au făcut reforme în uh, sectorul apei, care au um, afectat uh, și uh, prețurile. Deci sunt reforme care s-ar fi făcut oricum, însă Uh, atât noi, cât și autoritățile de management, cât și cei care au făcut studiul, au considerat că prin aceste condiții exante uh, aceste reforme s-au accelerat. Al patrulea beneficiu se referea la o mai bună țintire a sprijinului din fondurile ESI, dar și din alte fonduri publice. Deci, iată, și alte fonduri publice beneficiază de pe urma implementării condițiilor exante. Asta este și este și un lucru despre care s-a vorbit la workshopul din noiembrie. De mai multe ori s-a spus atunci că abordarea de jos în sus era necesară. A fost ceva foarte prezent când s-au dezvoltat uh, planurile strategice mai bune criterii de selecție pentru a corespunde nevoilor și mai bune priorități pentru investiții. A fost o cale de a uh, aborda îngrijorările menționate în noiembrie, uh, reflectarea nevoilor în uh, cadrele strategice și politice. Iar apoi, ultimul beneficiu am considerat că este uh, îmbunătățirea capacității administrative. Și acest lucru a fost menționat în workshopul din uh, noiembrie. Asistența tehnică a fost uh, disponibilă în toate etapele pentru a îmbunătăți coordonarea și capacitatea administrativă și asta este în beneficiul investițiilor, a fondurilor ESI, dar și în general în ceea ce privește investițiile atât publice cât și private. Unele dintre exemple arată și ce regăsiți în document. Un nou sistem de uh, formare vocațională, ca parte a unui uh, plan al Guvernului pentru modernizarea administrației publice în Portugalia, apoi îmbunătățirea capacității uh, organismelor publice um, într-o serie întreagă de state membre iar în Franța, de exemplu, în uh, Auvergne, actorii locali au participat pentru prima dată la pregătirea unei strategii regionale. Este un subiect care va reveni, dar a fost și menționat la workshop-ul, workshop-ul pe care l-ați ținut, și anume faptul că este esențială implicarea tuturor actorilor. Este ceva ce s-a întâmplat parțial, dar poate fi îmbunătățit. Și voi reveni la asta când voi vorbi despre învățămintele uh, trase. O serie întreagă de strategii și cât și strategiile menționate referitor la slide-ul anterior da, um, au făcut ca o serie întreagă de actori să se reunească pentru prima dată în statele membre și acest lucru a fost văzut ca unul mai eficient uh, de a se organiza la un nivel local și regional. To the lessons learned. Și acum trecem la lecțiile pe care le-am învățat. În urma feedback-ului pe care l-am avut de la autorități și în urma studiilor făcute, am uh, văzut care sunt uh, beneficiile cele mai mari în urma condiționalităților ex-ante, care au îmbunătățit situația pentru investiții, pentru fondurile FACE, dar și pentru alte fonduri private sau publice. Așa cum mi s-a arătat și la workshopul din luna noiembrie, Practic, este pentru prima oară când s-a folosit acest instrument pentru uh, fondurile FACE și este un proces din care încă avem de învățat. Tot la același seminar din noiembrie și un element care a apărut um, în cadrul uh, contactelor pe care le-am avut cu autoritățile competente a fost uh, complexitatea, în special în ceea ce privește nivelul de evaluare este un lucru pe care îl recunoaștem și care a apărut uh, cu claritate în urma informațiilor de care dispunem. A existat și o problemă a dublării evaluării în cadrul uh, parteneriatului și la nivelul programării. După cum vedeți, există dificultăți uh, de îndeplinire anumitor criterii la timp și speram ca totul să se fi îndeplinit până la sfârșitul anului trecut, însă Vom vedea la toamnă ce s-a îndeplinit și ce nu. Și acum, dacă trecem la uh, domeniul de aplicare, la sfera de aplicare, felul în care au fost stabilite în regulament uh, aceste condiționalități ex-ante au fost uh, adoptate de legiuitori, deci s-a ținut cont de principiul proporționalității și Comisia consideră că acesta este introdus corect în legislație, însă această problemă a proporționalității a revenit pentru că unele state membre consideră că acest principiu nu a fost aplicat cum trebuie întotdeauna iar numărul condiționalităților uh, exante și domeniul de aplicare se consideră a fi excesiv. Aceasta este o altă problemă care a fost identificată și la seminarul din noiembrie, și anume cum să concep mai bine aceste condiționalități uh, exante în funcție de nevoile regionale și locale. Pentru că există o anumită abordare pentru întreaga UE și problema se pune dacă această abordare poate fi mai specifică în funcție de regiuni. Un alt element a fost acela al asigurării durabilității și revin la seminarul din noiembrie. Îmi cer scuze că îl citez atât de des, însă a fost într-adevăr un seminar foarte interesant și știm oricum că astfel de workshop-uri sunt uh, foarte valoroase. S-a arătat atunci că această condiționalitate ex nu trebuie să fie doar uh, un uh, exercițiu de bifat, aceasta ne demonstrează și slăbiciunile vulnerabilității sistemului actual, pentru că atunci când se îndeplinesc aceste condiționalități exacte și se evaluează ca atare de către comisie, atunci, din punctul comisiei, totul se termină. însă pentru a avea beneficii suplimentare pentru regiune, pentru statul membru respectiv, pentru mediul de investiții, ar trebui ca statele membre să își însușească acest proces. Deci să ne dăm seama că nu e vorba aici doar de un criteriu care trebuie bifat în plus, ci e vorba de un criteriu pentru economiile naționale. O altă problemă a fost cea legată de capacitatea instituțională și o suficientă implicare, participare a actorilor respectiv. Este un lucru pe care l-am constatat atunci când am discutat cu actorii respectivi, multe ONG-uri, de exemplu, cu care ne-am întâlnit în urmă cu aproximativ o lună, și acesta a fost un comentariu din partea lor. Aveau nevoie de un nivel de participare mai mare. Uh, ne-au mulțumit pentru acest exercițiu, pentru aceste condiționalități exante care au adus beneficii uh, Uh, marcante, însă doreau o mai mare implicare în proces. Și o ultimă uh, concluzie în ceea ce privește implementarea programelor, e mai degrabă aici vorba de o întrebare decât de o lecție pe care am învățat-o. E vorba de acei trei ani de grație pentru uh, îndeplinirea condiționalităților ex ante, pentru ca acestea să fie complet satisfăcătoare. Este o întrebare dacă această abordare este într-adevăr cea mai bună sau nu. Și, în sfârșit, ultimul comentariu la acest capitol, care a apărut încă o dată la seminarul pe care l-ați organizat, Cred că a fost un reprezentant al statelor membre care ne spunea că ar fi bine să se cunoască suficient timp înainte aceste condiționalități pentru ca să se poată ține cont de ele. Deci uh, nu să aibă neapărat legătură cu procesul legislativ, dar să fie cunoscute din timp. Trecem acum la următoarele etape care ne așteaptă și aici avem uh, dezbaterea de astăzi. Ne-am întâlnit pe de altă parte în cadrul dialogului structurat cu organizații neguvernamentale. Vom face și o prezentare a documentului chiar vinerea aceasta la Consiliu, după care vom uh, uh, participa practic cu aceste concluzii la dezbaterea în cadrul celui de-a șaptelea forum al coeziunii. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezentare. Dragi colegi, vă dau cuvântul acum pentru întrebări sau comentarii. Domnul Van Nistelrooy, vă rog. Mulțumesc. Iată, după mica vacanță noastră, a fost o prezentare care uh, ne ajută să vedem ce facem mai departe. Da, se pare că e un pic de eco în sală la microfon. Așa cum arăta și Comisia Europeană, e important procesul de reglementare mai bună și ne dorim pentru aceste fonduri de investiții și pentru întregul regulament ca condiționalitatea exante să fie întărită, pentru că este un element central, este esențial pentru a avea rezultate mai bune, pentru a avea o abordare în funcție de performanțe și de realitate. Dumneavoastră ați pus deja pe tapet o serie de chestiuni și întrebări și una din ele ar fi următoarea. Cadrul în care lucrăm, o perioadă de șapte ani, timp în care măsurăm rezultatele noastre. La început aveam uh, acordul de parteneriat, planuri operaționale, ne gândeam că totul poate fi gestionat, a funcționat destul de bine, dar rezultatele sunt măsurate cinci ani mai târziu, la sfârșitul perioadei și avem 31 uh, de miliarde de exemplu care sunt puși deoparte pentru cei care au performanțe bune, pentru a avea fonduri suplimentare. Și vreau să vă întreb ce fel de ciclu este acesta. Pentru că între timp uh, au loc uh, trei alegeri naționale, se schimbă evaluarea din punct de vedere al comisiei, discursul la nivel politic național și tot aceasta, noi revenim cu rezultatele după șapte ani. Deci aș dori un răspuns aici la această întrebare, pentru că întrebarea principală este cea legată de um, perioada de timp pe care lucrăm. Dacă ești uh, într-un consiliu regional sau municipal, uh, trebuie să fii reales, trebuie să fii atent la rezultatele pe care le obții și uh, nu se poate să avem un ciclu care să fie și mai lung decât perioada alegerilor locale. Iată, deci, o problemă cu care ne confruntăm, aceea rezultatelor. Și aș vrea să știu care este legătura dintre grupul dumneavoastră de lucru și această mișcare de uh, mai bună reglementare a Comisiei și a domnului Timmermans. Avem uh, raportul pe articolul 60.3 și lucrăm acum pe uh, modulele centrale în perioada după 2020 avem uh, forumul coeziunii în iunie și, practic, de fiecare dată revenim la același tip de dezbatere. Comisia pentru bugete aici la Parlament ne cere să avem o finanțare în funcție de rezultate. Și, de fapt, asta am și făcut aici. Am văzut uh, uh, care este procedura necesară, uh, ce tip de control se impune. Am făcut acest sistem multinivel, multiguvernanță și am ajuns la un cadru foarte optimist și complet pentru a lucra cu el. Însă, dacă se pune întrebarea unei mai bune reglementări și a felului în care se lucrează, dacă dorim o evaluare bună din partea Comisiei, atunci e important să ne dăm seama de acest lucru, pentru că, până la urmă, există o legătură directă aici, la sfârșitul anului, între această mai bună reglementare și felul în care lucrăm noi. Am văzut că aceasta a schimbat lucrurile în mod fundamental și, din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al Parlamentului, este foarte important și ne dăm seama de acest lucru când vorbim cu colegi uh, din diverse domenii, fie că e vorba de agricultură, mediu, finanțe, cum ar fi instrumentele noi din cadrul uh, FACE și așa mai departe. Deci avem nevoie de uh, o rețea foarte bună, e nevoie de timp, e adevărat, pentru a, a o avea, însă obiectivul Comisiei Europene este de a avea alături IMM-urile, oamenii și așa mai departe. Deci acesta ar trebui să fie un astfel de exemplu pozitiv uh, al acestui nou fel de a lucra. Iată, o întrebare oarecum retorică. Și acum, în dezbaterile pe care le-am avut anul trecut legate de această condiționalitate ex ante, am văzut uh, Uh, concluziile summitului de la Bratislava în timpul președinției cehe, uh, concluziile Consiliului de Ministri sunt uh, foarte pozitive în legătură cu această procedură. Nu se spunea, de exemplu, că ar fi prea mult de lucru, că durează prea mult și așa mai departe. Nu. A fost foarte util pentru a avea politici făcute împreună alături de toți actorii implicați la toate nivelurile cu acorduri la jumătatea mandatului și uh, se pare că s-a dezvoltat foarte bine în statele membre. Și un ultim comentariu. Este foarte interesant că faceți legătura în raportul dumneavoastră cu recomandările specifice pe țară. Aceasta este important pentru perioada după 2020, pentru că uh, țările pot obține bani în felul acesta. în funcție de uh, performanțele lor de acum, dar bineînțeles ținând cont și de viitor. Și dacă există o legătură puternică uh, cu recomandările specifice pe țară, atunci uh, e foarte clar aici că performanța poate fi mai bună în felul acesta și mai rapidă. Și am văzut și lista uh, cu performanțele obținute pe țări. Însă vreau să vă întreb dacă există dovezi statistice mai multe. De exemplu, să vedem, așa cum se arată în raportul pe articolul 60.3, că noi ne referim la 75% din recomandările specifice pe țară și acele țări care utilizează instrumentele sau fondurile noastre pentru a atinge aceste rezultate, nu știu dacă există o legătură aici clară. Pentru că în prezentarea dumneavoastră puneați totul la oaltă și eu vreau să știu de fapt ce se află în acest coș de cumpărături, de ce se află aici și nu în altă parte. Chiar săptămâna aceasta vom avea un uh, vot în ceea ce privește um, reformele structurale și Aici sunt implicate foarte multe posibilități, deci vreau să văd uh, care este diferența făcută de această condiționalitate exantă, dacă are o legătură directă cu schimbările structurale, pentru că atunci va fi și mai importantă pentru noi pentru evaluarea la sfârșitul perioadei. Deci, iată, doar câteva comentarii de natură generală și vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați oferit acest uh, feedback în legătură cu o metodă pe care am uh, conceput-o împreună, pe care o vom îmbunătăți, dar care rămâne în continuare prea dificilă, prea complexă pentru cei uh, din afară. Pentru că, până la urmă, nu e clar, totul poate merge bine sau totul poate merge prost. Mulțumesc, domnul Van Mittelburg. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră excelentă. Eu sunt un adevărat susținător uh, și cred în uh, valoarea adăugată a acestei condiționalități exante. Așa cum spunea uh, și domnul Van Nistelrooy, e vorba de reforme structurale și am văzut uh, uh, la pagina 18 al documentului de lucru că poate fi utilă pentru a ne gândi la stimulente pozitive în afară de suspendarea plăților și stimularea reformelor necesare pentru implementarea programelor cofinanțate de fonduri europene. Domnul Van Nistelrooy a arătat legătura cu reformele structurale. Aici am putea avea un stimulent uh, care să facă legătura cu ele sau aveți și alte idei, poate, pe care le puteți uh, împărtăși aici uh, și care să fie mai puternic decât această suspendare a plăților pentru că am văzut că există anumite condiționalități exante care nu se îndeplinesc și se amenință cu suspendarea plăților, însă acesta nu este singurul răspuns posibil. Așa că vreau să vă întreb care sunt și celelalte răspunsuri la care vă gândiți, mai ales dacă ne gândim și la votul care ne așteaptă această săptămână legat de reformele structurale. Domnul Male, doamna Maletici, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Dacă vorbim despre condiționalitate ex ante, cred că trebuie să ne gândim în primul rând la obiectivele noastre pentru statele membre. Ar trebui să încercăm să reducem acest efect surpriză atunci când cerem să se aplice condiționalitățile exante din partea statelor membre. Pentru că, până la urmă, E un lucru pe care trebuie să-l spunem încă de la început în cadrul regulamentului și să fie clar pentru statele membre că dacă doresc să facă investiții, de exemplu, în sănătate, în educația primară, secundară, în transporturi și așa mai departe, trebuie să prezinte documente strategice în care să specifice care este situația actuală, ce obiective doresc să atingă și felul în care fondurile europene ar putea să-și aducă contribuția la atingerea acestor obiective. Este un lucru care n-ar trebui să fie atât de complicat. Și tocmai ținând cont de această perspectivă 2020-2030 uh, este totuși uh, complicat pentru că sunt anumite condiționalități exante care nu s-au împlinit încă. Și aici sunt de acord cu colegii mei, ar trebui să vedem ce facem cu aceste condiționalități exante care nu s-au atins și dacă ar fi posibil ca statele membre să arate într-un alt fel ce au obținut cu banii europeni. Chiar dacă acest document până la urmă e necesar, cel referitor la condiționalitățile exante. Deci trebuie să facă o analiză de merite a situației și de acolo să se tragă lecții pentru viitor, astfel încât condiționalitățile exante să fie descrise la un nivel mai general, pentru ca statele să știe dinainte uh, ce trebuie să facă pentru a putea cheltui bani pentru anumite domenii uh, care sunt interesante pentru ele și pentru a utiliza fonduri în acele domenii. Mulțumesc. Văd că nimeni nu mai dorește. Da, doamna Mato, vă rog. Nu no problem. Um, Nici o problemă, doar o singură întrebare pentru comisie. Aș dori să știu mai multe cu privire la eventualele progrese realizate în ceea ce privește achizițiile publice, ajutoarele de stat, în general, pentru statele membre și pentru Italia, dacă există probleme particulare. În ceea ce privește transpunerea directivelor din 2014, dar și a um, identificării măsurilor um, de către Comisia Publică europeană în ceea ce privește problemele în achizițiile publice și ajutoarele de stat. Mulțumesc. Văd că nu mai există și alte întrebări. Vă rog dacă puteți să ne oferiți uh, răspunsurile solicitate. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, domnului Van Nistelrooy. V-ați referit foarte mult la momentul ales pentru că unul dintre obiectivele principale ale fondului ESI este de a oferi fonduri pe termen mediu și lung pentru investiții structurale în statele membre. De practic uh, diferite de bugetele naționale care sunt anuale, aceste fonduri au oferit stabilitate statelor membre pentru investiții. În al doilea rând, în ceea ce privește o mai bună reglementare, Colaborăm cu serviciile centrale ale Comisiei, cu echipa domnului Timmermans în ceea ce privește o mai bună reglementare în general și în cadrul acestei cooperări contribuim la programul REFIT și grupul înalt pentru simplificare de asemenea și-a adus contribuția. Deci, o parte din ceea ce facem cu privire la o mai bună reglementare se regăsește deja în propunerea pentru regulamentul Omnibus și o mare parte rezidă, de fapt, în simplificarea regulilor ca urmare a concluziilor grupului de nivel înalt în ceea ce privește simplificarea. Iar o a treia observație și evident că activitatea grupului de nivel înalt privind simplificarea continuă și în acest an analizează modalitățile în care ar putea fi îmbunătățit regulamentul în perioada următoare. Deci că domnul Nistelrooy intervine. Sigur că colaborați cu toată lumea din comisie, dar întrebarea mea este dacă apreciază metoda noastră de lucru, pentru că este foarte specifică. Sunt foarte puține domenii de politică în care să apară așa de mult o complexitate atât de mare. Vă apreciază sau li se pare că este prea împovărător, prea complicat? Ne puteți da mai multe informații în ceea ce privește fondul problemei? Nu. Nu pot să vorbesc în general numele comisiei. În orice caz, comisia analizează un buget mai uh, orientat către rezultate, deci este o tendință majoră, dar dacă se apreciază ce s-a făcut în cadrul regulamentului ESIF, la care am lucrat și ați lucrat din greu, nu știu, uh, desigur sperăm acest lucru, Sistemul a fost uh, conceput pentru perioada 2014-2020, se concentrează mai mult pe rezultate și este un sistem robust și cred că asta este direcția generală în care uh, se merge și la nivelul serviciilor centrale ale Comisiei, dar nu pot vorbi în numele lor. Însă direcția generală din care fac parte consideră că, sigur, fiind perfectibil, este totuși un sistem robust. Și prin aceste condiționalități ex ante dorim să stimule investițiile serioase și să aducem mai multe rezultate și pentru bugetul Uniunii. Și în contextul politic în care ne aflăm acum, cred că acest lucru este foarte relevant, dar mai mult nu vă pot spune a doua observație pe care ați făcut-o s-a referit la președinția cehă, care a fost una foarte pozitivă. Nu știu dacă a fost o întrebare, dar majoritatea feedback-ului pe care l-am avut vis-a-vis -vis de condiționalitățile exante a fost că, într-adevăr, am venit cu rezultate. Am avut dialog structurat cu mulți actori implicați și au fost uh, pentru aceste condiționalități exante, pentru că au considerat că lucrurile uh, nu se mai prea mișcau, așa ca în trecut. Deci, feedback-ul general pe care l-am primit și din partea autorităților de management este unul pozitiv. Deci, Desigur, uh, nu toate regiunile, nu toate statele membre sunt uh, pe deplin pentru, dar majoritatea sunt. A treia chestiune se referă la regulamentul general pentru pregătirea documentului de lucru al Comisiei ne-am bazat pe un studiu care se bazează pe impactul fondurilor ESIF și aceste recomandări specifice pentru fiecare țară, dar vom avea date mai precise în acest sens uh, în timp util. Uh, lucrurile se află într-un stadiu avansat, dar încă nu au fost publicate rezultatele. Acum, în ceea ce privește RSRS și ce s-ar putea face în această etapă, nu am dorit să prejudicem o eventuală dezbatere din viitor, Ceea ce am făcut uh, până acum este să discutăm ce învățăminte trebuie trase din trecut, dar uh, cu siguranță vor avea loc uh, discuții ulterioare și în viitor. Al treilea punct în ceea ce privește documentele strategice. Acestea poate au fost uh, prea complexe, este una din concluziile care au rezultat în urma acestor studii și vom vedea ce se întâmplă. Știm că o mare parte din acestea au fost uh, uh îndeplinite, deci 86% în speță în urma analizei comisiei și pentru restul de 14% statele membre urmau să transmită lămuriri sau să le îndeplinească. Din uh, punctul de vedere al Comisiei, însă a existat uh, timp suficient la dispoziție pentru a pune în aplicare aceste condiționalități exante. Dar vom ști doar în toamna acestui an dacă există într-adevăr probleme sau nu. Vom analiza în detaliu această chestiune. Documentul de lucru al Comisiei reflectă actuala situație în baza datelor de care dispunem, dar nu există o analiză finală. Și îmi cer scuze că nu am înțeles uh, pe deplin uh, ce s-a dorit în ceea ce privește achizițiile publice. Vroiam să știu dacă Comisia, în studiul deja realizat, tras concluzii dacă există deja rezultate ale condiționalităților exante asupra licitațiilor publice, achizițiilor publice în general? În ceea ce privește realizările. S-au luat uh, o serie întreagă de măsuri în statele membre în ceea ce privește condiționalitățile exante în ceea ce privește achizițiile publice. Am menționat câteva dintre acestea în prezentarea noastră. Nu știu la ce anume vă referiți cu rezultatele când un stat membru raportează că s-a îndeplinit o condiționalitate ex ante, noi ne consultăm cu serviciile competente ale Comisiei și se verifică dacă într-adevăr s-a realizat acest lucru. Ne consultăm cu DigiGrow, de pildă, Doar patru state membre mai au de raportat în ceea ce privește finalizarea condena- condiționalităților ex ante în ceea ce privește achizițiile publice. Nu știu dacă am reușit să vă răspund la întrebare, dar am făcut tot posibilul. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai sunt alte întrebări, am să închei această dezbatere. Vă mulțumesc pentru prezentare și pentru faptul că ne-ați răspuns la întrebări și acum trecem mai departe la prezentarea documentului de lucru a Comisiei, schimb de opinie în ceea ce privește rezultatele forumului, uh, cele de-a patra ediție a forumului în ceea ce privește regiunile ultraperiferice. Aici s-a discutat o strategie renoită și forumul s-a organizat de Comisia Europeană pe 30 și 31 martie. Programul este disponibil în versiunea electronică a documentației de ședință pe pagina de internet a Comisiei. Forumul regiunilor ultraperiferice reprezintă o platformă importantă de discuție între cele nouă regiuni ultraperiferice. Cele trei state membre de care aparțin și instituțiile europene. Dat fiind faptul că Comisia Europeană pregătește în momentul de față revizuirea strategiei sale din 2012, ceea ce privește regiunile ultraperiferice, spre un parteneriat că, pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și inclusivă, acest forum din acest an a fost extrem de important. În acest context a revizuirii strategiei Comisiei, Comisia noastră a decis să elaboreze un raport cu privire la implementarea articolului 349 din tratat, care uh, se referă la aceste regiuni. Știm că domnul Omerge este raportor pentru acest raport și pe care îl vom vota în uh, ședința noastră din luna mai. Acest raport va formula poziția Parlamentului înaintea acestei revizuiri. Discuția de astăzi vine la momentul oportun, ținând cont de viitoarele dezbateri pe marginea raportului. Ne bucurăm să urăm bun venit reprezentanților comisiei. Sunteți în sală, da? Bună, Bună ziua! Și vă vom da cuvântul imediat. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am vrut să spun că aceasta a patra ediție a formului privind regiunile ultraperiferice a fost una de succes și reflectă foarte bunul parteneriat care există între instituțiile europene, regiunile partenere și Parlamentul European, care a fost reprezentat de Um, mai mulți membri, domnul Omar și, dar și alți deputați au fost prezenți. Au fost 658 de participanți la această manifestație sau Formula 700 deci a fost urmărit evenimentul uh, și de 700 de persoane în uh, web streaming, inclusiv uh, profesioniști 323, dar și persoane din administrația regională și regională, 130, 100 din partea instituțiilor europene și 50 de jurnaliști au participat de asemenea la această întâlnire. Evenimentul a beneficiat și de o cooperire foarte bună care reflectă încă o dată foarte bunul parteneriat pe care îl avem și cu Parlamentul European. care a participat uh, mai multe etape ale programului, la introducere, un cuvânt uh, de bun venit a fost uh, transmis tot așa ca înregistrat din partea președintelui Parlamentului European. De asemenea, au existat intervenții și în cursul dimineții și al după miezii. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, deputaților Uh, care au pregătit împreună cu noi acest eveniment și, evident, și asistenților lor, este, desigur, începutul unui proces. Este momentul oportun pentru a dezbate această temă în perspectiva comunicării care va fi publicată la sfârșitul anului pentru o renoire a strategiei dedicate acestor regiuni. Președintele Comisiei a participat de asemenea și uh, a amintit că în ceea ce privește revizuirea strategiei pentru regiunile ultraperiferice, își dorește ca această nouă comunicare a Comisiei să fie inovatoare și ambițioasă. A menționat tot ce s-a făcut până în momentul de față pentru regiunile ultraperiferice, cât de importante sunt programele UE pentru aceste regiuni și acordă atenție tuturor uh, chestiunilor uh, semnalate, în special în timpul crizei din Guiana, care a fost menționată în cursul acestui eveniment și care, după cum știți, s-a soluționat cu bine. Am primit uh, deja proiectul de raport a Comisiei Regii cu privire la implementarea articolului 349 Așteptăm uh, cu interes uh, o strânsă colaborare cu Comisia pentru că acest raport va influența și elaborarea strategiei revizuite. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt la dispoziția dumneavoastră dacă mai există și alte întrebări. Vă mulțumesc uh, și întreb în sală dacă există întrebări. Domnul Valmerțoberg. Da, o întrebare de ordin general, pentru că discutăm raportul domnului Omarșe și unii dintre noi își doresc o mai uh, intensă aplicare a articolului 349. S-a solicitat acest lucru de către uh, vreuna din uh, regiunile ultraperiferice în timpul conferinței sau uh, Um, care este opinia dumneavoastră în acest sens, pentru că este un element esențial pentru raportul OMARGE pe care îl discutăm. Mulțumesc foarte mult, domnule Monscur, aveți cuvântul. Madame euh, la présidente, mes chers collègues, je tiens d'abord à, à féliciter la Commission. Euh, Mulțumesc. Aș dori în primul rând să felicit Comisia pentru acest al patrulea forum ce a avut loc um, în urmă cu câteva săptămâni. A fost foarte important, uh, importantă prezența uh, politică la nivel înalt. Doamna comisar Crețu a fost prezentă, dar și uh, domnul președintele Juncker. Asta a arătat interesul a comisiei față de acest subiect. Știți foarte bine că specificitățile um, zonelor ultraperiferice între timp sunt cunoscute. situația din Guiana ne arată că zonele ultraperiferice suferă în continuare de pe urma unor uh, handicapuri structurale în ceea ce crește infrastructura, sănătatea, educația, formarea și în continuare există o lipsă de perspective economice. Uniunea Europeană ne acompaniază de o serie întreagă de ani, însă am un regret că, și anume că în timpul acestui forum Comisia nu a dat dovadă de faptul că ar dori să își asume în totalitate articolul 349, uh, precum și sentința Curții Europene de Justiție în ceea ce privește acest articol. Este vorba de dreptul regiunilor ultraperiferice de a beneficia de anumite derogări. Mi se pare un element esențial. Este, se închide astfel un conflict de interpretare între Comisie și uh, Consiliu. Articolul uh, este interpretat fără ambiguitate și se prevede că pot fi uh, acordate anumite derogări. Așteptările aleșilor, în special din regiunile ultraperiferice, au fost foarte puternice. Iar pentru ei și nu numai, Ehm, faptul că Comisia uh, nu a făcut decât câteva anunțuri a fost o dezamăgire, o, o pierdere a unei oportunități. Tocmai de aceea îi invit pe colegii din uh, Comisia noastră să, ex, uh, să dea un vot favorabil raportului colegului Omarji. Acest raport va permite Parlamentului European să uh, facă, să reprezinte solicitările regiunilor ultraperiferice. Fac apel la Comisie să își asume mai puternic această hotărâre a Curții Europene de Justiție în ceea ce privește regiunile ultraperiferice, astfel încât teritoriile noastre să se bucure de o dezvoltare armonioasă într-un context în care se confruntă cu mari dificultăți. Nu uitați că evenimentele au fost foarte grele, foarte dure în uh, Guiana, au durat un, uh, o lună de zile și asta deoarece uh, această zonă suferă mult de pe urma unor handicapuri structurale. Vielen äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Toți cei care mă cunosc știu că mă implic pentru ca regiunile ultraperiferice, dar și celelalte care suferă de niște dezavantaje geografice, Uniunea Europeană să le sprijine. Însă ultimele afirmații ale reprezentanților regiunilor ultraperiferice, mă fac să spun că totuși aceste regiuni fac parte dintr-un stat membru și, în primul rând, statul membru răspunde de aceste regiuni și în această ordine. Dacă Uniunea Europeană intervine pentru a repara anumite dezechilibre, trebuie totuși să solicităm și statelor membre să își aducă contribuția necesare și pentru depășirea acelor dezavantaje care evident există și să nu uh, împingă această responsabilitate Comisiei Europene. Există și regiuni în afara continentului european sau deținerea unor astfel de regiuni care sunt aproape de alte continente este privită ca un avantaj și duc la relații comerciale cu state din uh, zona respectivă și ar trebui să ținem cont de acest lucru pe viitor mai mult decât am făcut în trecut. Și uh, restricțiile regionale existente acolo, datorită lipsei granițelor deschise uh, față de statele vecine. Acestor regiuni uh, trebuie oarecum uh, recuperat acest dezavantaj. Aici cred că mai sunt lucruri de făcut. Mulțumesc. Mai sunt alți doritori să intervină? Nu? Atunci vă mulțumesc. Doamna Bordi, puteți răspunde? D'abord, je eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep prin a aminti că acest forum este o dezbatere publică. Pentru comisie e un moment de schimburi, de ascultare și pe baza celor discutate, comisia va veni apoi cu propriile sale propuneri în strategia europeană renoită. Însă obiectivul forumului a fost să avem un moment de dezbatere, de schimb de opinii, pentru a uh, formula mai târziu propuneri concrete care să răspundă la uh, elementele uh, menționate în timpul dezbaterii. Domnul Monscur a vorbit despre un uh, eveniment la nivel înalt, toți președinții de regiuni, uh, dar și președintele comisiei au uh, au subliniat importanța uh, hotărârii Curții de Justiție. Acest lucru, după cum spuneam, a fost menționat și de președintele uh, Juncker. Deci, iată, este uh, ceva ce, căruia, bineînțeles, îi acordăm maximă importanță. Domnul Omarji a redactat uh, raportul uh, său, care încă nu a fost adoptat, însă considerăm uh, acest document ca o sursă de inspirație pentru viitoarele noastre propuneri. Cred că este important să nu ne așteptăm la tot de la nivel european. Pe marginea celui de-al patrulea forum au existat și discuții de experți uh, Uh, pe subiecte precum economia verde, economia circulară, accesibilitatea digitală, transportul și așa mai departe. Când uh, discutăm cu experții din aceste regiuni uh, și vorbim despre problemele cu care se confruntă, legislația europeană nu este considerată întotdeauna o barieră. Mai degrabă, legislația națională nu permite de fiecare dată uh, o oarecare flexibilitate. Confirm, deci, că este ceva la care trebuie să fim atenți. Nu poate însă să facă Europa totul. Tocmai de aceea avem atâtea parteneriate în aceste regiuni, pentru că fiecare regiune are importanța sa. Bineînțeles, propunerile făcute au fost transmise președintelui Juncker prin uh, memorandumul din 31 martie este un document cheie care va completa raportul Parlamentului și um, pe care tocmai îl analizăm la serviciile Comisiei. Toate propunerile făcute, inclusiv dezbaterea cetățenească din acest forum, au fost uh, analizate și sunt analizate de serviciile Comisiei pentru a vedea cum putem să uh, Ă, continuăm. Această comunicare va fi adoptată ă, și ă, odată cu discuțiile privind noile perspective financiare. Există multe sectoare cu foarte mult potențial pentru regiunile ultraperiferice. Este adevărat și președintele Juncker a spus-o și acest lucru a fost menționat și uh, în alte dezbateri la Comisia Regii, de către, inclusiv de către domnul Omarji, există o serie întreagă de politici unde există puține măsuri specifice. Deci trebuie să vedem și la asta lucrăm cu serviciile uh, aferente, cum putem să, ofem, să oferim un loc mai vizibil uh, acestor regiuni ultraperiferice, astfel încât ele să nu fie uitate și um, cum să facem în așa fel încât intervenția să intervină într-o etapă cât mai timpurie. Cum se spune, mai bine previi decât să tratezi. Deci asta încercăm, să avem o abordare preventivă în ceea ce privește regiunile ultraperiferice. La final, aș vrea să spun că în timpul acestor dezbateri Uh, într-adevăr s-au menționat programele europene și s-a menționat uh, foarte des uh, simplificarea, o simplificare veritabilă pentru programele post-2020. Este adevărat că pentru aceste regiuni acumularea de uh, Birocratie este uh, foarte mare și uh, greu de gestionat de către beneficiar. Mulțumesc, doamnă președinte. Thank you, thank you very much. Here I close the debate. Mulțumesc. Încheiem dezbaterea la acest punct. Suntem foarte rapizi în această după-amiază. Închidem partea publică a reuniunii noastre și am să îi rog pe, îi întreb pe, întreb pe coordonator dacă o putem continua imediat cu reuniunea coordonatorilor. Da, foarte bine. Dacă continuăm, am să-i rog pe toți cei care nu au dreptul să rămână în sală să părăsească sala. Mulțumesc!